și dialogul, care sunt și vor rămâne pietre de hotare ale politicii noastre. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Am primit șapte propuneri de rezoluție în încheierea dezbaterii care se închide și vom vota. Și acum, într-adevăr, ajungem la voturi. And the first is the votes on... Deci... Votăm întâi rezoluțiile privind Irakul. În primul rând, amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doamna de Kaiser. Doamna președinte, aș putea să rog pe domnul Moro să-mi precizeze extinderea reală a amendamentului pe care a depus și mai ales de ce se focalizează doar pe creștini. Eh, Mulțumesc, am să încerc să clarific. Noi nu intenționăm să spunem că uh, crești, creștinii sunt o minoritate mai importantă decât alte minorități. Însă, în dezbaterea din Irak, avem o propunere există o propunere de a-i concentra pe toți creștinii într-o singură provincie, ceea ce e inacceptabil. Există uh, oameni în uh, Bagdad, în Kirkuk și în alte orașe care sunt creștini. Nu putem să-i băgăm pe toți într-un ghetou. Deci sperăm că instituțiile europene vor uh, sublinia acest lucru și acest lucru trebuie să fie clar subliniat și în raportul nostru. Thank you for that explanation. I now put a Mulțumesc pentru explicație. Acum votăm amendamentul 3. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum întreaga propunere de rezoluție, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Doamnă de Kaiser, am notat. S-a închis votul și se adoptă. Acum, propunerile de rezoluție privind Tibetul și moțiunea comună de rezoluție. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și, în cele din urmă, propunerile de rezoluție privind Birmania supun la vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Procesul verbal al acestei sesiuni vor fi supuse Parlamentului pentru aprobare la începutul sesiunii viitoare. Dacă nu există obiecții, atunci împreună cu rezoluțiile adoptate la reuniunea de astăzi, vor fi transmise toate aceste texte persoanelor numite în rezoluție. Această sesiune